Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Bună dimineața, doamnelor și domnilor. V-aș ruga să luați loc. Not many of us, but I expect the... Nu suntem prea mulți, dar sper să mai vină și alți colegi dintr-un minut în altul. Dați-mi voie să spun bun venit la ultima întrunire a Comisiei Regii din actuala legislatură. În primul și în primul rând, sunteți de acord cu proiectul de ordine de zi? Pare că da. Pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție în această dimineață, și am să explic imediat de ce. Aș sugera să combinăm punctele 4 și 5. Punctele 4 și 5 schimbul de opinii cu doamna comisar și comentariile privind activitatea referitoare la politica de coeziune, ca să nu repetăm aceleași lucruri. Așa că dacă sunteți de acord, atunci considerăm ordinea de zi adoptată. Adoptarea proceselor verbale la ședinței anterioare din 21 martie. Textul este disponibil online. Ca de obicei, dacă nu sunt obiecții ridicate pe parcursul acestei întruniri, la final vom considera procesele verbale ca fiind adoptate. Am puține anunțuri, dar în primul și primul trebuie să vă amintesc că coordonatorii regii s-au întrunit la finele ședinței din 21 martie. Deciziile luate atunci v-au fost, trimise și noastră prin e-mail. Le putem aproba? Mulțumesc. Acestea vor fi înscrise în procesul verbal al acestei ședințe. Apoi, trebuie să vă spun că ieri dimineață domnul Van Nistelrooy, doamna Krell, domnul Taylor și cu mine ne-am întâlnit cu membrii biroului și coordonatorii Comisiei COTERA, Comitetului Regiunilor, pentru un mic dejun de lucru am uh, analizat cooperarea noastră din ultimii cinci ani și am încercat să vedem cum am putea continua această cooperare în noua legislatură. Comitetul Regiunilor a sugerat să sintetizăm aceste puncte într-un memorandum pe care apoi președinții comisiilor respective să îl trimită membrilor actuali și viitori. Secretariatele cele două comisii în prezent pregătesc textul final al acestui memorandum. Nu am semnat nimic. Vorbim de o, sinteză a activității noastre comune. În 11 uh, iulie, Comisia COTER și Alianța pentru Coeziune vor organiza o întrunire privind rolul acordurilor parteneriat în viitoarea politică de coeziune, membrii Comisiei Regii și viitorii membri, actualii membri, sunt încurajați să participe și secretariatul o să vă trimită detalii suplimentare în momentul în care le primim și noi. Deocamdată nu avem nimic de comunicat. Al treilea anunț, vizează micul nostru cocktail de la finele acestei întruniri, chiar aici în sala de ședință. Sperăm să puteți rămâne și la această ocazie socială menită a marca finalul acestei legislaturi. Cât să ne urăm sănătate unul altuia și să ne urăm succes pentru planurile de viitor și de asemenea urările astea de bine, doamne comisar. Este ultima ședință a Comisiei Regii. Am, uh, mă bucur de câteva privilegii, pot să vorbesc când vreau. Așa că iau acum cuvântul pentru a-i spune doamnei comisar că îi mulțumim foarte mult pentru cooperarea desăvârșită pe care ne-a oferit-o. Să vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor membrilor Comisiei Regii, pentru activitatea dumneavoastră, pentru sprijinul pe care mi l-ați oferit, pentru eforturile noastre comune și pentru succesele noastre comune. Pentru că am făcut tare multe lucruri. Ați primit această listă lungă din partea secretariatului trebuie dat așa, trebuie citită, pentru că reflectă tot ce am făcut noi în această legislatură, e impresionantă și de aceea vă mulțumesc. Mulțumesc serviciilor Comisiei Europene pentru ajutorul oferit. Mulțumim și serviciilor Consiliului pentru ajutorul oferit. Și mulțumim tuturor președințiilor, multe, cu care am lucrat, diferite persoane, cu abordări diferite însă cu toții gata de cooperare și gata să ne ofere sprijin. Doresc să le mulțumesc consilierilor politici. Vă mulțumim din suflet pentru ajutorul oferit și pentru lucrurile minunate pe care le-ați realizat, pentru că dacă ne uităm la această listă, nimic de acolo nu s-ar fi putut realiza fără sprijinul și experiența și profesionalismul dumneavoastră. Doresc să mulțumesc serviciilor Parlamentului, începând cu secretariatul. Vă mulțumesc tuturor pentru ajutorul oferit, pentru munca depusă, pentru răbdare. Că ați avut răbdare cu mine. Au fost și momente amuzante, dar cred că în cele din urmă totul s-a rezolvat cu bine. Vă mulțumesc prin urmare, mulțumesc tuturor serviciilor Parlamentului serviciul juridic și toat, tuturor celor, celorlalte care ne-au ajutat să ne desfășurăm activitatea. Și da, președinte, mulțumește cu amabilitate și interpreților. Am să fac și la sfârșitul întâlnirii, spune domnia sa. Însă fără interpreți nu am fi putut face ceea ce am făcut. De multe ori încercăm să ne înțelegem unii pe ceilalți, încercând să vorbim câte ce diferite limbi comune, dar cu interpreți e mai ușor. Și în cele din urmă doresc să le mulțumesc tuturor oaspeților și participanților care au fost uh, prezenți la ședințele noastre, reprezentanții ONG-urilor, reprezentanții universităților, reprezentanții diferitor organisme care ne-au sprijinit, inclusiv bănci, ei au jucat un rol extrem de activ în activitatea noastră pe parcursul acestor 5 ani. Am să mă opresc aici, am să revin la ordinea de zi, dându-i cuvântul doamnei comisar Crețu. Oare vă aduceți când am avut, aminte când am avut prima audiere a doamnei comisar? Parcă a fost ieri. Dar nu, iată, au trecut 5 ani de atunci, de atunci am făcut multe împreună. Și și doamna comisar a făcut foarte multe lucruri. Aveți cuvântul, stimată doamnă comisar. Mulțumesc, uh, doamnă președintă, onorați membrii ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, uh, pare că doar ieri am fost aici, în fața dumneavoastră, pentru a fi audiată ca viitor comisar, după ce am fost optan ani membru a Parlamentului European mi-e, mi-e parcă greu să, să-mi dau și eu seama cât, cât timp a trecut, însă timpul zboară când când lucrez cum am lucrat noi și când ajungi la astfel de momente ca cel de acum, când, iată, privim înapoi și vedem ce am realizat împreună cu serviciile Parlamentului și Comisiei și le dăm seama că ne-am conjugat eforturile în slujba cauzei europene, cercând ca nicio regiune să nu fie rămasă în, lăsată în urmă, nicio persoană să nu fie lăsată în urmă. Mi se pare că astăzi este timpul să ne gândim puțin la ce am făcut până acum și la ce am realizat. Și eu vă mulțumesc tuturor și serviciilor, interpreților, tuturor celor care au lucrat în calitate de raportori, care au efectuat deplasări în regiuni ale Europei, în regiunile pe care le reprezentați și cred că împreună am putut să facem multe lucruri. Cred că prima noastră realizare e că ne-am asigurat că, de adevăr că nicio regiune nu este lăsată în urmă de izbeliște. Știți care era atmosfera cu câțiva ani în urmă? Eram aproape siguri că nu o să reușim să asigurăm punerea în aplicare a politicii de coeziune pentru toate regiunile în regiunile Europei. De la început noi ne-am angajat în această direcție și a trebuit să demarăm în forță. Vă aduceți aminte, în 2015 au fost vremuri grele când Grecia a trecut prin mari dificultăți, politica de coeziune în Grecia a fost blocată din cauza lipsei de cofinanțare. Am făcut eforturi în comun și ne-am mișcat repede, am deblocat bugetul și am dat posibilitatea Greciei să încheie proiecte importante de infrastructură, antreprenoriat, mediu uh, uh, și, și sănătate și doresc să-i mulțumesc Parlamentului pentru adoptarea rapidă a modificărilor legislative necesare. Am cooperat uh, și când a fost vorba de inițiativa de recuperarea decalajelor de la nivel regional, E o inițiativă care ține foarte mult de esența politicii de coeziune și la care țin foarte mult cum să stimulăm regiunile într-o situație mai dificilă. Aici am cooperat foarte bine cu Parlamentul și cred că ne putem mândri cu lucrurile pe care le-am realizat. La fel, în ceea ce privește politica aplicată, am decis că nu merge cu politici dictate de sus în jos, că e nevoie de politici structurate în funcție de beneficiar, de destinatar. A fost nevoie de mai multe proiecte pilot pentru transformare industrială, pentru regiunile bazate pe cărbune, care se află acum în tranziție, în conversie energetică. Am cooperat îndeaproape cu autoritățile publice și cu cetățenii de la fața locului pentru a pune în aplicare reformele necesare. Lecțiile pe care le-am învățat au stat la baza propunerilor ulterioare ale Comisiei pentru politica de coeziune post-2020. Știu că doriți foarte mult ca această politică de coeziune să funcționeze foarte bine în următoarea perioadă de programare 2021-2027. Noi am pus accentul pe transformările economice și în obiectivele politice și în concentrarea tematică a fondurilor și am început uh, cu aceeași inițiativă de reducerea decalajelor la nivel regional. Nu am timp acum să intru în detalii referitoare la alte exemple de cooperare pentru regiunile limitrofe, lucrat împreună cu Lilian, cu domnul Omar G, pe regiunile ultraperiferice, am fost acolo, în teren, am făcut tot ce am putut pentru aceste regiuni ultraperiferice, solidaritate în caz de dezastru, apoi știți foarte bine că la fondul de solidaritate s-a recurs uh, pentru multe țări, când au fost probleme în Italia, în Portugalia, sau unde au avut loc dezastre naturale. Am oferit sprijin și pe perioada crizei refugiaților și timpul nu îmi permite să intru în detaliu și în ceea ce privește realizările politice de coeziune, însă pot să vă dau câteva cifre, mai bine de un milion de firme sprijinite, 400.000 de, de locuri de muncă până la finalul acestei perioade. Pentru mine, și pentru Comisie, pentru Parlamentul European, e important că am cooperat, am găsit soluții comune și am trimis un mesaj clar Și cred că mesajul trimis de noi e că nicio regiune nu a fost lăsată în urmă, nicio persoană nu a fost lăsată în urmă. Un principiu reflectat în raportul din 2017 privind temeliile viitorului. Mulțumesc lui Kirsten pentru aceasta, ea nu e acum aici, dar ea ne-a ajutat foarte mult și le mulțumesc tuturor raportorilor, raportorilor din umbră. Principiile acestui raport au fost uh, transpuse în politica post-2020, politica de coeziune formulată de comisie și de aceea vă mulțumesc. O să găsiți multe ecouri la raportul noastre, în propunerile noastre pentru viitor. Am păstrat o politică care se adresează tuturor regiunilor, o distribuție, distribuție echilibrată a resurselor, bazată pe binecunoscuta metodă la Berlin. Am pus mai mult accentul pe provocările principale aferente transformării economice și tranziției la o economie cu emisii reduse de carbon păstrând în același timp o masă critică în ceea ce privește sprijinul pentru investiții în infrastructură, investițiile sociale în uh, învățământ, sănătate și competențe. N-am put, fi putut face nimic fără sprijinul dumneavoastră, pentru care vă sunt extrem, extrem de recunoscătoare. Au fost apoi și un al, o a doua serie de, de realizări. Am putut aduce nivelul politic mai aproape de cetățean, Comunicarea a fost o prioritate pentru mine pe durata mandatului meu și mă bucur că am găsit uh, și aici un numitor comun, pentru că, într-adevăr, ne-am confruntat cu această provocare. Eurobarometrul ne arată că doar un cetățean din trei uh, știe ce face politica de coeziune concret pentru cetățenii Europei. Și M-am bucurat să, să, să vă am alături de mine în fața acestor provocări noastre, serviciile noastre și sprijinul nostru a fost esențial. Eforturile noastre s-au completat reciproc. Uh, platforma interactivă ce face Europa pentru mine, această platformă noastră ne-a, ne-a ajutat foarte mult să le arătăm cetățenilor ce înseamnă proiectele de politică de coeziune în regiunea lor. Acest lucru a completat foarte bine platforma de date a Comisiei care permite cetățenilor să monitorizeze evoluția politicii de coeziune și a proiectelor aferente. De asemenea, ați eh, sprijinit eh, cele șapte acțiuni de comunicare lansate de mine și de domnul comisar Tyson. Am avut 1700 eh, de evenimente Open Door pentru politica de coeziune peste tot în Europa 450.000 de oameni au participat la aceste evenimente. E o realizare impresionantă și asta, într-adevăr, vine să arate cetățenilor ce face Europa la nivel regional. De asemenea, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat în materie de dezvoltare locală. 1400 de astfel de strategii de dezvoltare regională care permit cetățenilor să contribuie la formularea și punerea în aplicare acestor politici. Am identificat noi priorități pentru viitor, Europa mai aproape de cetățeni, aceasta stimulează dezvoltarea la nivel urban și local, întărește dialogul între cetățeni și autoritățile locale, crește gradul de implicare în aceste programe de coeziune și, în acest punct de vedere, salut sprijinul Parlamentului acordat agendei urbane. Vă mulțumesc că sprijiniți și de asemenea propunerea în materie de cooperare transfrontalieră. Doresc să mulțumesc domnului Pascal Arimo. Cooperarea transfrontalieră este unul dintre aspectele cele mai vizibile și tangibile ale proiectului european. Arată că Europa e acolo, că aduce într-adevăr oamenii la altă și de aceea doresc să vă mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră. La fel și când e vorba de strategiile macroregionale, Parlamentul European a jucat și continuă să joace un rol fundamental pentru strategiile macroregionale, dacă dorim ca acestea să aibă succes. E nevoie, într-adevăr, de un sprijin politic constant și, din acest punct de vedere, rolul dumneavoastră a fost esențial. Privind înapoi, cred că pot să spun că am reușit și pe un al treilea plan, am creat condițiile de uh, simplificare și de mai bună punere în aplicare. Știți că am stat ore nesfârșite plângându-ne de complexitatea procedurilor, de povara birocratică și așa mai departe. Știți că în momentul în care am devenit comisar european, mi-am dat seama că dacă vreau să reduc birocrația și dacă vreau să avem o politică de coeziune mai flexibilă, mai accesibilă, e nevoie de sprijinul dumneavoastră și, într-adevăr, dumneavoastră m-ați ajutat din acest punct de vedere, am realizat un fel de simplificări, am redus povara birocratică pentru proiectele mici, de exemplu, acest lucru n-ar fi fost posibil fără activitatea și sprijinul unor raportori ca domnul Van Nistelrooy, doamna Krell, așa că vă mulțumesc uh, și Lambert, sper că o să-i transmiți mesajul meu lui Constanță. Lambert, cred că moștenirea ta este una impresionantă. Îți mulțumesc pentru cooperare. Știu că nu candidezi pentru următoarea legislatură, dar colegi și prieteni îmi rămâne și experiența ta este neprețuită. Prin urmare, îți mulțumim din inimă Sigur, am și mulțumiri speciale pentru Iscra, însă cu toții ați jucat un rol important pentru că veniți de acolo, din teritoriu. Și pentru mine a fost foarte important să pot să interacționez cu dumneavoastră pe plan oficial și pe plan neoficial pentru a ne hotărâ împreună și pentru a face comisia să țină cont de experiența noastră din teren. În paralel, tu în afară de omnibus, adică în paralel, am avut, am pregătit uh, politica de coeziune după 2020, așa cum am spus, și uh, sprijinul dumneavoastră a fost foarte important. Am propus 80 uh, de măsuri de simplificare care vor uh, duce la o aplicare mai ușoară și la programe mai uh, simplificate pentru a putea să-i ajutăm mai mult pe beneficiari și pentru a ajunge la rezultate concrete. Acestea sunt uh, realizări concrete și cred într-adevăr că ne putem întoarce acasă și putem uh, spune că am luptat să avem o politică mai aproape de cetățeni, să nu lăsăm în urmă nicio regiune și să avem o mai bună punere în aplicare. Am făcut o treabă bună și aceasta trebuie să continue pentru pe viitor. Vreau să mulțumesc, domnule președinte, pentru uh, orele în șir pe care le-am petrecut la dialogul tripartit. Din păcate nu am ajuns la un acord uh, în ceea ce privește noul regulament și bugetul uh, în, în acest mandat, înainte de alegerile europene. Ar fi fost uh, pentru noi extraordinar să obținem acest acord înainte de alegeri pentru a putea să ne asigurăm că vom începe aplicarea imediat uh, la 1 ianuarie 2021 pentru următoarea perioadă de programare, dar sperăm că până la sfârșitul anului se va ajunge la un acord, fiindcă trebuie să demarăm programele și pentru a se întâmpla acest lucru e nevoie ca pachetul legislativ să se adopte cât mai degrabă cu putință. Așa cum am spus, uh, vreau să laud Comisia Regii pentru că ați, uh, v-ați ocupat neobosit uh, de politica de coeziune după 2020 și așa cum am spus și am spus și domnule președinte și bineînțeles și raportorilor, doamna Crel, domnul Novakov și domnul Coțolino, domnul Arimon, domnul Van Miltenburg, ați muncit din greu pentru a pregăti pozițiile și pentru a fi gata de negocieri, dar, din păcate, suntem la mâna Consiliului, dar Apreciez foarte mult că am avut multe puncte comune și că am reușit să ne completăm reciproc în, în cadrul dialogului tripartit. Apreciez și uh, spiritul constructiv al dialogului tripartit și, așa cum am spus, încă o dată sunt descumpănită, fiindcă nu am uh, reușit să ajungem la un acord, uh, lucru care s-a întâmplat din cauza unor blocaje Sper că următorul mandat va duce mai departe um, această moștenire. Asta este, așa, așa e viața, um, timpul trece rapid, au trecut 5 ani, ultima dată când sunt în fața dumneavoastră ca comisar pentru politică regională. Uh, sper să mă întorc um, alături de voi, să vă fiu colegă pe viitor și uh, mă bucur foarte mult, mă mândresc cu ce am făcut împreună de la măsurile speciale pentru Grecia, care a fost o mare provocare la începutul mandatului, uh, industriile de tranziție industrială, industri um, regiunile ultraperiferice și așa mai departe, până la uh, uh, programarea după 2020. Am colaborat strâns și am avut, eu am avut un partener extraordinar, a fost o onoare să colaborez cu dumneavoastră să, și să uh, Vă slujesc, vă urez toate bune pe viitor, vă urez toate bune dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Sper să ne reîntâlnim și oriunde ne, vor, ne vom reîntâlni, putem spune cu toată încrederea că am făcut tot ce am putut pentru cetățenii noștri, pentru regiunile noastre, pentru Europa. Iată că, uh, în mod normal, în acest punct v-aș spune mulțumesc <laughs> pentru atenție. Dar de data asta o să vă spun mulțumesc pentru tot. Thank you, Commissioner. Mulțumesc, doamnă comisar. Este într-adevăr o onoare și o plăcere să sunt de vorbă cu dumneavoastră, ca întotdeauna, de fiecare dată când veniți la comisia noastră. Și, așa cum v-am spus, haideți să uh, luăm împreună aceste două puncte de pe ordinea de zi, discuția cu doamna comisar și discuția privind activitatea noastră și progresul privind uh, politica de coeziune până acum uh, și perspectivele pentru viitor, vreau să vă dau niște cifre care se regăsesc uh, în uh, nota informativă pregătită de secretariat pe care o pe care ați primit-o, dar poate nu ați avut vremea să o citiți uh, cu amănuntul. Acum în ceea ce, avem trei propuneri privind um, viitoarea politică de coeziune. E, e vorba de fondul de coeziune, FEDER, uh, um, Interreg și mecanismul european transfrontalier. Acestea au fost uh, dosarele de care ne-am uh, ocupat noi și am reușit uh, să ajungem la acord din prima lectură în plenară. E foarte important acest lucru. M-a bucurat uh, ieri uh, la dezbaterea noastră cu membrii Comisiei Comitetului Regiunilor că regiunile apreciază munca noastră și își dau seama că nu a fost ușor să ajungem la un acord cu Consiliul, dar că acordul prima primă lectură în Parlament este un lucru pe care pe care îl apreciez într-adevăr și înțeleg uh, activitatea noastră și ne-au felicitat pentru aceasta. Apoi am avut 16 proceduri legislative care au trecut pe la Comisia Regiunilor, l-au trecut foarte rapid, dat fiindcă era vorba de proceduri de urgență fiindcă lucrurile aveau un caracter de urgență pentru comisie și noi am înțeles acest lucru și am făcut tot ce am putut. Apoi am pregătit 25 de avize legislative pentru celelalte comisii. Asta arată cât de bine colaborăm cu celelalte comisii parlamentare. Și asta este o trăsătură a activității noastre în acest mandat, și anume că am colaborat foarte bine cu celelalte comisii parlamentare și ne-am înțeles foarte bine. A rare ori am avut conflicte de interese cu celelalte comisii. Mă bucur foarte mult că și când s-a întâmplat acest lucru, noi am ieșit câștigători în aceste conflicte. Da, da, așa s-a întâmplat. Uh, am avut 29 de rapoarte nelegislative care ne-au prezentat poziția politică în ceea ce privește chestiuni cheie, inclus, inclusiv șapte rapoarte de punere în aplicare un lucru care nu este prea popular la Parlamentul European. Unele comisii au și mai puține, mult mai puține rapoarte de punere în aplicare. Noi am avut șapte rapoarte de punere în aplicare, unele cu subiecte foarte interesante. Mă bucur foarte mult că domnul de Mato uh, este aici alături de noi, care a, a deschis, fost deschizător de drumuri în ceea ce privește rapoartele de punere în aplicare. Vă mulțumesc, am avut 15 delegații pentru a supraveghea punerea în aplicare a politicii de coeziune pe teren. Avem foarte multe lucruri de discutat, deci o să mă opresc aici, iar acum o să dau cuvântul în sală membrilor Comisiei Regii, începând cu coordonatorii. Sunt trei coordonatori în sală și o să le dau lor cuvântul. Domnul Van Nistelrooy. Thank you very much. I know that the last speech is... Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, Eh, știu că întotdeauna ultimul discurs este un discurs la care lumea este mult mai atent decât la primul decât primul și o să fiu foarte atent. Vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie și mulțumesc, domnule comisar, pentru că am, eh, avut un început foarte bun și când ne-am întâlnit, când eh, domnia sa era candidat și ne-am întâlnit pe coridoare și uh, am stat de vorbă și totdeauna i-am spus uh, Uh, aveți grijă cu, cu specializarea inteligentă, fiindcă asta este extrem de importantă, fiindcă pe uh, viitor acest subiect va fi din ce în ce mai important în ceea ce privește competitivitatea Europei și așa mai departe. Și apoi la audiere. Apropo, pot să vă spun un lucru. Uh, nu știu ce lucruri magice s-au întâmplat. Uh, grupurile trebuie să adreseze întrebări și uh, să stabilești o prioritate. Dar eu am adresat multe întrebări uh, neoficial, încât nu am mai am adresat întrebarea oficial. Dar uh, uh, candidata a spus da și uh, uh vreau să-i mulțumesc uh, vreau, să, vreau să-i răspund domnului Van Nistrăl în ceea ce privește specializarea inteligentă, dar nici măcar nu adresasem întrebarea oficială. Asta, asta este uh, magia care se întâmplă câteodată. Uh, uneori trebuie să faci presiune pentru a avea anumite, anumite lucruri și se întâmplă până la fiindcă există un sentiment comun uh, la baza dezbaterii. Și uneori, dacă ne dăm seama ce am uh, obținut, fiindcă eu unul uh, vin dintr-o țară contribuabilă și ce înseamnă asta? Înseamnă că eu sunt tot timpul criticat pentru ceva aici, fiindcă am o atitudine prea pozitiv în ceea ce privește politica de coeziune, fiindcă politica de coeziune este ceea ce menține regiunile împreună și Europa unită. Dar nu așa sunt percepute lucrurile în Olanda. În, în, la mine în țară, ministrul economiei spune că uh, politica de coeziune costă mult. Mă rog, eu am făcut niște calcule, dar nu e latent la uh, Uh, calculele mele. El spune, eu dau mai mulți bani decât primesc. Dar eu îi spun că lucrurile stau exact din potrivă. Dar mă rog, nu are aceeași percepție asupra lucrurilor. Iată de ce s-a întâmplat un adevărat miracol. Că ce am obținut noi în termeni financiari, financiar și ce a spus doamna comisar cu privire la toate regiunile, am obținut uh, o modernizare a acestei politici și o apropiere de către cetățeni și reprezintă totuși o treime din bugetul european. Iar acum avem șansa de a discuta, acum, în ultimele zile, bine, nu uh, îmi place să mă, să-mi întorc privirea către trecut, ci să mă întorc către viitor. Nu neapărat să spunem ce nu a funcționat, dar ieri am avut un summit uh, informal privind cooperarea regională cu China. Și să ascultăm ce spun, să ascultați ce spun ei. Ei întreabă, cum ați reușit să faceți acest lucru? Ați primit, ați uh, avut 12 state noi, unele mai sărace, după ce v-ați confruntat cu o criză și totuși v-ați redresat și aveți această politică de coeziune. Și uh, ei au aceleași probleme și în ceea ce privește dezvoltarea Uh, de coastă și așa mai departe și apoi uh, partea de est a Chinei și interiorul Chinei și spun avem aceeași probleme de populare pe teritorii, pe zone foarte mari, uh, urbanizare rapidă, prea rapidă și dacă faci un pas înapoi și privești către ce facem noi și ne dăm seama că sigur sunt probleme într-adevăr, dar politica de coeziune nu este doar un paliativ, ci reprezintă un element de prevenire a multor probleme care ar putea apărea în Europa comună dacă nu ar exista. Dacă nu ar exista politica de coeziune, am, ne-am dat seama ce înseamnă asta, am simțit-o noi pe pielea noastră. Și asta a spus și doamna președinte, că am avut uh, foarte multe lupte pentru pozițiile noastre în Parlament. Dar dacă um, constatăm acum că reformele structurale sprijină programe, reformele structurale sprijină programe, repet acest lucru, nu s-a inițiat la Econ acest lucru, ci aici, la Regi. Noi am luat această poziție fiindcă avem o poziție și asta este foarte important. Este important să-ți fii orientat către viitor, așa cum spuneam. Și asta vreau să. Asta, asta este mesajul pentru viitorul Parlament. Nu uh, irosiți această șansă, fiindcă poziția este puternică. Și dacă se modernizează politica de coeziune în continuare, uh, și dacă se uh, aduc uh, modificări pe următoarea perioadă, ne putem da seama că ce am putea face în ceea ce este problemele actuale, refugiații, uh, problemele cu care se confruntă orașele, cu tremurile și așa mai departe. Toate acestea sunt elemente care sunt foarte importante pentru cetățenii aproape de ei și, bineînțeles, putem spune că am făcut foarte multe până acum, dar haideți să ne, să ne uităm către viitor. Mai avem cale lungă de bătut, eu mă entuziasmez când mă gândesc, când, uh, când mă, îmi începe să-mi bate inima mai tare când mă gândesc la ce se întâmplă uh, în unele zone rurale și poate putem să discutăm despre, stat, despre sate inteligente. Aici există o mișcare, nu vorbesc neapărat despre competențele statelor naționale sau regiunilor și orașelor europene, este vorba despre o miză a poziției și aici avem ace, a cincea prioritate în noul regulament, să ne apropiem mai mult de cetățeni și dacă uh, Uh, lucrurile par puțin distrup, distrup, uh, că, că uh, schimbă total situația, ar trebui să încercăm să ne dăm seama ce contribuții ar putea să-și aducă în ceea ce privește un viitor stabil al Uniunii Europene, fără să se ajungă la naționalism sau populism conservator împotriva Uniunii Europene. Trebuie să, să câștigăm alături de noi aceste regiuni și cred că Uh, să nu se gând, trebuie să ne dăm seama că aceste regiuni uh, trebuie să-și facă gla- auzit glasul și pentru următoarea comisie asta să fie foarte important. Am avut un, un program pilot la care uh, v-ați adus noastră contribuția și care a fost încununat cu succes în uh, sectorul energetic, de pildă, sau în ceea ce privește îngrijirea uh, uh, profesională sau neprofesională, trebuie să ne dăm seama că avem o populație uh, Uh, care îmbătrânește din ce în ce mai mult, mai ales în aceste uh, zone rurale, care trebuie să se încadreze într-un alt sistem economic și social. Și trebuie să analizăm această situație. Nu se întâmplă pur și simplu de la sine. Noi trebuie să impulsionăm acest proces. Și uh, ce vă spuneam la început, dacă privim, privim din afară, înăuntru. Um, raportul regional 2012 uh, OCD spune că uh, Europa contribuie la acest proces și uh, se referă la trei lucruri um, la nivel mondial. Digitalizarea, automatizarea și schimbări la nivel tehnologic, precum și schimbări demografice. Urbanizarea, de pildă, îmbătrânirea populației, migrația și apoi schimbările climatice și um, uh, reducerea resurselor, sărăcia resurselor. Deci trebuie să ne dăm seama că uh, activitatea noastră se îndreaptă pe, în aceste direcții și vreau să mulțumesc tuturor pentru colaborarea foarte strânsă și, așa cum a spus și domnul președinte, vă mulțumesc tuturor pentru că ați făcut posibil toate aceste lucruri și cred că am, am avut o perioadă foarte bună. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Van Nistelrooy. Um, so, Mr. Van Miltenburg. Domnul Van Miltenburg, acum are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte doamnă comisar, la începutul mandatului nostru ne-am uh, cunoscut cu dumneavoastră, erați uh, comisar desemnat, într-adevăr parcă a fost uh, doar ieri, a fost în urmă cu 5 ani și între timp am făcut foarte multe. Mm, și multe bune și cu propunerile dumneavoastră de a moderniza politica de coeziune pentru a ne asigura că în întreaga Uniune Europeană se vor sprijini investițiile în întreaga Uniune Europeană. Investiții în spiritul solidarității. Deci, cred că vă putem felicita pentru tot ce ați făcut, dar sunt și eu dezamăgit, ca și dumneavoastră, atunci uh, când vorbim despre munca legislativă. Ne îndreptăm uh, spre sfârșitul mandatului. Acum există foarte multe progrese în ce privește regulamentul privind dispozițiile comune, deși a fost o prioritate pentru uh, președinția română. În ce privește politica de coeziune, nu a fost niciun progres, uh, deși uh, noi uh, am încercat să convingem Consiliul să se ocupe de uh, cooperarea teritorială, fondul de coeziune și fondul Fondul uh, European uh, <clears throat> privind uh, de cercetare și coeziune, deci iată, nu am înregistrat progrese pe teren, deci sunt ca și dumneavoastră dezamăgit pentru că m-aș fi așteptat din partea președinției române ca printre prioritățile sale și coeziunea a fost o adevărată prioritate să facă puțin mai mult. Însă, mai e un licăr de speranță pentru că mâine veți fi la București, veți discuta la o ședință informală cu miniștrii uh, competenție pentru politica de coeziune. Și una dintre întrebările mele este care va fi mesajul pe care îl tra- veți transmite acolo, care va fi mesajul cheie. Pentru că se pare că veți discuta subiecte precum guvernarea sau gestiunea fondurilor și în, în contextul semestrului european. Vorbim despre concentrare tematică, există Uh, poziții deja la grupurile de lucru de la Consiliu, chiar la Coreper se pare că s-au uh, configurat deja pozițiile la Consiliu și nu întotdeauna merg uh, în direcția propunerilor noastre. Ați văzut ce am adoptat la plenară cu privire la fondul de coeziune și regulamentul privind Fondul European de Cercetare și de Dezvoltare. Deci, întrebarea mea este ce, care este mesajul cheie pe care îl veți transmite acestor miniștri? Una dintre preocupările mele este dacă ne uităm la poziția Consiliului în ce privește regulamentul privind uh, Fondul European de Cercetare și Dezvoltare și Fondul de Coeziune, vor să uh, ia componenta 5 uh, afară care este prevăzută în uh, regulamentul privind cooperarea teritorială. E foarte important dacă vrem să fim pionieri în domeniul inovării și dacă nu vrem să pierdem această bătălie împotriva americanilor, a chinezilor, e foarte important să punem deoparte suficienți bani pentru inovarea uh, interregională, pentru investiții în acest domeniu. E un subiect important pentru mine, pentru că bineînțeles că politica regională nu uh, e doar despre solidaritate sau despre reducerea decalajelor uh, regionale. Scopul ei este să facă ca Europa să fie mai puternică la nivel mondial. Întrebarea mea este următoarea. Cum am putea împreună uh, să evităm ca această componentă 5 să uh, se strecoare printre degete. Nu va fi nici în regulamentul privind regula, uh, dispozițiile comune și nici în regulamentul pentru Fondul uh, European de Cercetare și Dezvoltare și de Coeziune. Iată uh, temerea mea. Întrebarea mea este, veți discuta acest lucru la București mâine, acest subiect? Uh, va, serviciile dumneavoastră se vor asigura că se predă uh, ștafeta următoarei comisii? Veți respecta propunerea dumneavoastră? Sunt îngrijorat. Și mai am o întrebare și Lambert s-a referit la agenda urbană. E foarte important să avem o comunicare oficială pentru Parlamentul European în ce privește rezultatul uh, parteneriatelor uh, strategice tematice pentru a ne asigura că nu uh, dăm uitării agenda urbană și că transmitem un bilanț, o transmitem în bilanțul pe care îl facem pentru următorul mandat parlamentar. Și în fine, dar nu în ultimul rând, aș dori să vă urez uh, mult uh, succes pe viitor. Uh, știu că candidați, veți face și dumneavoastră campanie, aveți un bilanț foarte impresionant. Sigur, întotdeauna se poate mult mai bine, așa cum am spus, în ce privește activitatea legislativă, dar încă o dată aș dori să mulțumesc și să exprim și recunoștința în numele grupului ALDE pentru o cooperare fructuoasă în ultimii cinci ani. Deși părea că ieri, mâine e o zi, deci vă urez mult succes pentru ce veți face mâine când vă veți întâlni cu miniștrii care se ocupă de politica de coeziune. Și vă uh, rog să aveți o poziție fermă din partea uh, numele Comisiei și, și numele Parlamentului, pentru ca politica de coeziune să funcționeze în continuare și pe viitor și să fie modernizată. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Van Miltenburg. Mulțumesc pentru că ne-ați reamintit de ședința de mâine de la București. Aș dori să vă spun că și reprezentanții noștri vor fi acolo, domnul Omarji, în calitate de prim uh, vicepreședinte al Comisiei Regii și domnul Țelăr, tot în calitate de vicepreședinte, uh, vor reprezenta comisia noastră, deci Comisia Regii a Parlamentului European, la această reuniune ministerială informală. Și vor uh, prezenta și biletul, uh, bilanțul Comisiei Regii, înfăptuirile noastre și poziția noastră. Deci, iată, vom avea emisar la ședința de mâine, de mâine împreună cu doamna comisar. Doamna Demato, aveți cuvântul. Grație, prezidente, grație la comisar. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna comisar. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru prezența dumneavoastră la această ultimă reuniune a comisiei noastre. Aș dori uh, să fac și eu un uh, bilanț al ultimilor cinci ani de mandat parlamentar. Aș dori să mă refer la măsurile adoptate și la provocările care ne așteaptă pe viitor. Și aici mă refer nu numai la noi parlamentari, europarlamentarii, ci și la cetățenii europeni în general. Când Partidul uh, Cinco Stele uh, a ajuns la Parlamentul European, am uh, avut, am constatat că acest grup care sosea deci pentru prima dată la Parlamentul European nu a fost primit chiar cu brațele deschise. Toată lumea s-a uitat la noi cu suspiciune. Și activitatea noastră a fost uh, influențată, sigur, de această uh, primire de care am uh, beneficiat. Poate că vă amintiți că până în 2014 am avut condiționalitate economică. Am cerut eliminarea sa și Parlamentul European ne-a dat dreptate. Dezvoltarea durabilă a teritoriilor, a regiunilor noastre, lupta împotriva schimbărilor climatice, apoi Uh, securitatea zonelor seismice nu pot să fie uh, sacrificate doar pentru că un stat uh, membru trebuie să respecte constrângerile bugetare dictate de altcineva. Această reformă care avea la bază austeritate a dat uh, kicks până la urmă a eșuat, așa cum a spus și domnul Juncker. Uh, am văzut ce s-a întâmplat și în Spania și Portugalia odată cu uh, aplicarea acestor principii de austeritate. Sperăm ca Comisia să revizuiască, să revizuiască atitudinea uh, în ce privește acest instrument și sper ca Parlamentul European să continue să blocheze această macrocondiționalitate uh, macroeconomică. Însă, la Bruxelles, dar și în Italia, mai mulți decidenți politici atacă în continuare uh, acest uh, principiu pe care noi l-am uh, dorit, al unui venit minim. Noi am spus întotdeauna că E absurd ca Uniunea Europeană să impună așa ceva, dar în liniile directoare pentru perioada 2021-2027 se prevede posibilitatea de a cofinanța prin fonduri europene măsuri pe cum venitul uh, cetățenesc. Deci, iată, încă o dată Parlamentul European ne-a dat dreptate. Doamnă comisar, uh, eu, la fel ca și ceilalți colegi, aș dori să vă rog să înțelegeți că delegația mea a dat dovadă de Uh, responsabilitate în activitatea sa parlamentară. Încercăm să uh, venim cu răspunsuri concrete la uh, îngrijorările și la nevoile cetățenilor care, știm cu toții, s-au îndepărtat tot mai mult de Uniunea Europeană, de Bruxelles și de Strasburg. Am cooperat uh, în mod constructiv uh, pe cele trei regulamente, uh, regulamentul privind dispozițiile comune, regulamentul Interreg și regulamentul pentru Fondul European de Cercetare și Dezvoltare și Coeziune. Și mă bucur de faptul că, în calitate de președinte de delegație, mi-am adus contribuția la adoptarea acestor reguli care vor fi, vor fi o temelie solidă pentru viitorul Parlament, prin cooperarea și aportul tuturor, așa cum a spus și doamna președinte. Noi sperăm ca această activitate să continue, dar uh, activitatea uh, comisiei noastre a vizat uh, mai ales punctele problematice identificate de Comisia Europeană în domeniul politicii regionale. Am introdus, de exemplu, și uh, uh, cooperarea uh, maritimă în primul pilon. Apoi, ce să mai spunem în legătură cu cooperarea pentru regulamentul privind dispozițiile comune? Aveam regula N plus 2 care pedepsea anumite regiuni apoi reducerea ratei de cofinanțare. Toate aceste subiecte uh, erau problematice și uh, până la urmă, în poziția consolidată adoptată de către Parlamentul European, am reușit să eliminăm macrocondiționalitatea, dar am obținut și alte uh, succese. De exemplu, creșterea uh, financiară de la 322 la 378 de miliarde, deci s-a recunoscut faptul că politica de coeziune este importantă pentru regiunile uh, europene. Apoi și în ce privește regula N plus 2 și cofinanțarea. Cu ocazia plenare din luna februarie, am reușit, deci, să facem progrese, dar nu era decât un pas șovăielnic înainte, pentru că cele uh, trei trialoguri pe care deja le-am avut în acest an au abordat chestiuni uh, fundamentale. Și a, sper ca în toamnă Parlamentul European să respecte mandatul acordat de către plenară. Deci noi, iată, uh, dorim să scoatem în evidență rezultatele pe care le-am uh, obținut. Apoi, în ce privește concentrarea tematică, uh, Parlamentul a schimbat regulile și este și aici uh, vorba de un rezultat important pentru că se face diferența între uh, nivelurile de dezvoltare a regiunilor. Aș dori să închei într-o notă pozitivă. Ca și dumneavoastră, și sper că sunteți de acord cu mine, doamnă comisar, cred că sunteți prima care v-ați bucurat de noul articol 6 Vă reamintesc că în urmă cu două săptămâni Comisia a dat dovadă de curaj, poate chiar mai mult decât comisia noastră, Comisia Regii, hotărând că nu se va face niciun fel de excepție. Nu se va acorda niciun fel de derogare și deci, iată, am evitat finanțarea de către politica de coeziune a Fondului pentru Hidrocarburi. Deci, mulțumesc, doamnă comisar, pentru activitatea dumneavoastră. Aș dori să profit de ocazie pentru a mulțumi doamnei președinte, secretariatului, serviciilor Parlamentului și aș dori încă o dată să mulțumesc grupului pe care îl reprezint și lui uh, uh, Andrei, care întotdeauna a fost uh, disponibil și competent. și sper ca colegii care nu se vor întoarce după alegeri să uh, uh, pună în uh, slujba Parlamentului viitor experiența și competențele acumulate. Mulțumesc! Thank you, Ms. D'Amato. Uh, colleagues? Mulțumesc, doamna D'Amato. Vă rog, domnul Flac are cuvântul. And Mr. Thank, thank you very much, Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succint uh, față de antevorbitorii mei. Cred că uh, în ultimele săptămâni britanici au vorbit destul. Eu am fost la această comisie doar de în ultimii doi ani, dar am apreciat uh, cooperarea și intențiile dumneavoastră bune ale colegilor din Comisia Regii și ale doamnei comisar. S-ar putea să mă uh, întorc pentru o perioadă scurtă, nu suficient de lungă, eu îmi doresc. Da, eu sunt candidat. Uh, cer scuze <laughs> dacă vă dezamăgesc cu această veste, dar în orice caz se pare că vom pleca de Halloween, ceea ce poate că nu e așa de uh, lipsit de însemnătate. Deci, mm, nu cred că e potrivit acum uh, să vă adresez prea multe întrebări, având în vedere scurta perioadă în care vom uh, fi aici. Dar, în numele delegației conservatorilor britanici, eu sunt uh, purtătorul de cuvânt și al grupului ECR, nu mai e nimeni de la ECR din, uh, dintre colegii mei în sală. Aș dori să mulțumesc, uh, doamne comisar, pentru tot ce a făcut în timpul mandatului și mulțumesc, doamnei președinte, pentru mm, felul minunat în care ne-a ne condus. Și o notă finală acum. Aș uh, dori să repet ce au spus unii colegi uh, și unii ați mai auzit asta. Faptul că Regatul Unit părăsește UE nu are nimic de a face cu o anumită ostilitate împotriva Europei. Marea majoritate dintre noi nu au niciun fel de ostilitate față de Uniunea Europeană. Totul are de a face cu uh, scepticismul față de proiectul european și noi facem o diferență foarte mare între Uniunea Europeană și Europa. Dar noi urăm uh, mult uh, succes uh, Uniunii Europene pe viitor și și statelor membre. Mulțumesc! Thank you, thank you, Mr. Flack. Mulțumim foarte mult, mulțumim întregii delegației grupului conservator care a dat dovadă de un spirit constructiv și de parteneriat. Așa că vă mulțumesc din partea președinției Comisiei Regii. Domnule Roz, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E și pentru mine ultima ședință aici, înainte de a mă întoarce în viața politică din țara mea. Vreau să vă mulțumesc pentru modul în care ați organizat activitățile noastre, doamnă președinte și domnule comisar. Vreau să vă mulțumesc pentru ce, cele făcute de dumneavoastră și vreau să le mulțumesc tuturor colegilor. Am fost și coordonator în cadrul grupului. A fost o adevărată plăcere să lucrez cu toți acești oameni. Am învățat enorm de multe lucruri în acest timp. Știți că și eu am fost uh, primar într-o existență anterioară și înțeleg foarte bine parametrii politici de coeziune. În timpul liber discut cu concetățeni de mei portughezi, în special din mediul rural. Și pot să vă spun când, când văd ce a devenit Portugalia în ultimii ani, e uimitor. Uitați-vă ce a făcut politica de coeziune în țara mea. Am fi fost o cu totul altă țară fără politica de coeziune. Așa că doresc să vă las un mesaj final. E nevoie ca politica de coeziune să continue. Programa eh, eh, eh, seguinte cum spuneam, e nevoie să, să continue această politică de coeziune pentru cetățeni, pentru ca ei să-și dea seama ce face Europa pentru ei, fiindcă pentru mine principala problemă și uh, principala problemă pentru Uniunea Europeană este că cetățenii, cei care beneficiază de pe urma acestei uh, politici de coeziune poate nu sunt suficient de conștienți de rezultatele acestei politici, poate fiindcă nu sunt comunicate suficient la nivel local, fiindcă nu se spune suficient de unde vin acești bani care plătesc uh, pentru infrastructura, care se folosesc pentru infrastructura țării și astfel nu se recunoaște uh, rolul țărilor contribuabile, așa cum uh, spunea foarte clar și domnul Van Nistelrooy. Deci vreau să vă mulțumesc și vreau să vă spun un lucru pe care îl spunem noi în ceea ce privește cei 5 ani. La noi în țară se spune că singura problemă e că oamenii, că bărbații îmbătrânesc uh, cu 5 ani, dar doamnele rămân la fel de tinere chiar dacă anii trec. Vă mulțumesc! Thank you, thank you very much. Mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte amabile. Domnule că aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamnă președinte. În primul rând, doresc și eu să-i mulțumesc domnului comisar pentru activitatea depusă de domnia sa. Doresc să vă mulțumesc pentru ce ați făcut, uh, mai ales în materie de politică de coeziune. Dumneavoastră ați fost comisar în vremuri extrem de tulburi, au fost tot felul de crize, Ucraina, Grecia, o criză care a afectat și politica de coeziune, apoi uh, criza refugiaților și apoi Brexitul și alte crize care au afectat Europa. Mă bucur totuși că politica de coeziune rămâne semnificativă și solidă după toate aceste vremuri de restriște și mă bucur să văd că putem încă lupta, milita pentru această politică de coeziune. A rămas o prioritate și acest lucru e important pentru mine și vreau să vă mulțumesc. Le mulțumesc tuturor coordonatorilor și de asemenea mulțumesc din inimă doamnei președinte. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim și noi, doamna Rodriguez. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, vreau să-i mulțumesc, să mulțumesc, domnule comisar, pentru colaborarea de care a dat dovadă. Vreau să mulțumesc colegilor noștri, personalului nostru și doamne președinte mai ales, care s-a comportat întotdeauna exemplar și uh, activitatea sa a fost uh, exemplară. Am avut și momente de tensiune în acești cinci ani, dar mult mai multe au fost momente constructive. Îmi amintesc uh, uh, de sancțiunile împotriva Spaniei și Portugaliei și mă bucur foarte mult că comisia noastră s-a exprimat într-un singur glas atunci. Îmi amintesc uh, mai mult de momentele pozitive decât de cele negative și vreau să mulțumesc domnului comisar și uh, întregii comisii pentru că au protejat întotdeauna regiunile ultraperiferice. Vă mulțumesc în toată inima pentru acest lucru și regiunile mai puțin dezvoltate în egală măsură. Pe viitor, uh, garanția pe care avem noi în ceea ce privește politica de coeziune nu se va referi mai ales la chestiuni economice, care sunt importante, bineînțeles, și de investiții, ci mai degrabă la uh, ceea ce reprezintă această politică în termen de forță a Europei și uh, de solidaritate între cetățeni între cetățenii europeni. Iată de ce mie mi se pare, și s-a spus deja acest lucru, că avem o problemă de comunicare uneori, pentru că victorile noastre sunt uh, furate de guvernele naționale și regionale. Trebuie să simplificăm nu numai procedurile administrative, dar și forma de comunicare, fiindcă modul în care comunicăm noi cu cetățenii europeni și uh, spun asta ca profesoară, fiindcă uh, asta e, este meseria mea, eu sunt profesoară și cercetătoare, vreau să vă spun că nu comunicăm uh, bine, rezultatele noastre nu ajung la tine și la o parte a populației care nu înțeleg ce facem noi și asta este una dintre provocările cu care ne confruntăm, nu numai, nu numai Parlamentul sau Comisia, ci toate instituțiile europene și anume că trebuie să simplificăm comunicarea. Iar această comisie reprezintă uh, glasul regiunilor și uh, Asta, asta suntem noi până la urmă, glasul regiunilor. Deci dacă nu reușim să transmitem ceea ce facem noi, înseamnă că există o problemă și noi uh, facem uh, o lucru extraordinar, fără lipsă de modestie, dar facem ceva extraordinar. Și am făcut ceva extraordinar de-a lungul anului. Și încă un lucru. Uh, ne așteaptă alegeri grele, iar lupta pe care vrem să o ducem noi mai departe împotriva demagogiei și a populismului trebuie să ne facă pe noi să să ne ridicăm deasupra acestei realități. Degeaba spunem că există populism. Noi trebuie să ne schimbăm strategia de combatere a populismului și demagogiei. De cea mai mare provocare, după părerea mea, care se va contura și Uh, în uh, viitoarele alegeri este uh, cum să ne apropiem mai mult de cetățeni și să îi aducem mai aproape pe ei de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Rodriguez. Domnul Mansur are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. știți eh, foarte bine ce se cuvine să faci când se organizează o întrunire atât de solemnă ca cea de astăzi. mare poet francez eh, spunea că, din păcate, iată, timpul trece. Cred că noi în 5 eh, ani am făcut multe lucruri. Vreau să vă mulțumesc foarte mult, uh, doamnă comisar, pentru cele făcute, pentru felul în care reușeați să ne dați încredere de fiecare dată când interveneam noi înșine. Și vreau să vă mulțumesc și pentru disponibilitatea pe care ne-ați arătat-o în repetate rânduri. Doamnă comisar, eu am fost primar 26 de ani și trebuie să vă mărturisesc, să vă mărturisesc că de multe ori m-am plâns de politica de coeziune, dar a trebuit să vin aici, să devin eurodeputat, ca să-mi dau seama, de fapt, de aici, de la fața locului, eh, de cât de importantă este politica de coeziune pentru teritoriile europene, mai ales pentru regiunile ultraperiferice. Ați făcut lucruri enorm de importante și ați făcut foarte multe. A fost greu, dar nimeni nu poate să nege că ați dorit uh, să, să duceți lucrurile înainte, ca știuți să ne ascultați, mai ales când a fost vorba de doleanțele noastre a celor din uh, regiunile ultraperiferice și de aceea vreau să vă mulțumesc. Nu suntem mulți, suntem doar trei care reprezentăm regiunile ultraperiferice franceze, 11 pentru regiunile ultraperiferice în ansamblu și cred că am făcut progrese semnificative și dacă astăzi se vede clar evoluția teritoriilor de unde provenim, asta e pentru că politica de coeziune a jucat un rol important. E 30% din bugetul UE și această politică, într-adevăr, a ajutat foarte mult la dezvoltarea teritoriilor noastre. Și am, am avut victorii remarcabile. Uitați-vă în materie de fiscalitate, uitați-vă ce s-a întâmplat în materie de pescuit. Sperăm să avem și noul fond pentru pescuit aplicabil teritoriilor noastre, apoi în ceea ce privește regimul maritim, ajutoarele de stat, foarte multe lucruri pe care ne-ați ajutat să le dobândim, pentru că de unii singuri n-am fi reușit să avem aceste rezultate și de, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care ne-au ascultat și au uh, permis ca aceste dosare să meargă mai departe. Vă mulțumesc pentru tot. După 42 de ani de viață politică, eu mă retrag din activitate, dar uh, închei ca deputat european și cred că acest ultim pas pentru mine a fost unul deosebit de important pentru că am învățat enorm de multe lucruri de la dumneavoastră am, am învățat că Europa e necesară, însă această Europa, din păcate, e prost cunoscută și prost înțeleasă de mulți. Mai avem multă de făcut și noi din acest punct de vedere pentru o Europa mai cetățenească, mai aproape de cetățean. Avem nevoie de Europa și Europa are nevoie de noi. Mulțumesc și felicitări foarte uh, din, din inimă. Mulțumim foarte mult, domnule Mansur, domnul Hepman și apoi domnul Gheberici. Domnul Hetman, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Nu fac și eu ecoul uh, cuvintelor calde rostite de colegii mei. Acești ultimi cinci ani a fost o plăcere deosebită pentru mine. Am lucrat cu doamna comisar, cu doamna președintă, cu colegii și aș dori să-i mulțumesc în special domnului Van Nistelrooy. Îi datorez enorm de multe lucruri. Am învățat foarte mult de la domnia sa și vreau să le mulțumesc tuturor celor cu care am lucrat noi, membrii comisiei, am încercat să elaborăm politica de coeziune post-2020. Am făcut progrese semnificative și am încercat într-adevăr să asigurăm un nivel constant de solidaritate în Uniunea Europeană. Și cred că aceasta este principala noastră moștenire acum. Ne-am opus uh, egoismul e atât de flagrant în Uniunea Europeană astăzi, am încercat uh, să, să oferim importanță egală tuturor regiunilor, să le ajutăm pe cele cu probleme și am încercat să contribuim la rezolvarea problemelor cu care se confruntă foarte multe regiuni din Europa. Sunt regiuni care se descurcă mai bine astăzi, altele care încă au probleme. Vreau să-i mulțumesc uh, doamne comisar pentru tot sprijinul acordat Doamnă președintă, vreau să vă mulțumesc și noastră pentru eleganța desăvârșită cu care ați condus ședințele noastre. Doresc să le mulțumesc colegilor pentru discuțiile de substanță atât de interesante și incitante pe care le-am avut și încă o dată doresc să-l mulțumesc, să-l, să numesc pe, pe domnul Van Nistelrooy aici. Am învățat foarte multe de la domnia sa și sper că voi putea continua să folosesc ce am învățat aici în viitoarea mea carieră. Vă mulțumesc vouă tuturor și cred că cu toții ne putem mândri cu cele realizate în ultimii cinci ani. Știu că activitatea noastră e bine percepută la nivel local și regional, statele membre și în numele Poloniei, încă o dată, mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte calde. Domnul Gabeli cere Mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost membru al comisiei doar un an, l-am locuit pe Ian Nielsen, care a încetat din viață cu un an în urmă. Dânsul a, a făcut lucruri minunate aici pentru comisie și pentru circumscripția sa din partea nord a Suediei. Am învățat multe despre activitatea dumneavoastră și cred că am ajuns să înțeleg și eu importanța politicii de coeziune în termeni concreți, practici. Îmi dați seama cât de important e să păținem Europa la oaltă în vremuri atât de grele. Așa că cred că sunt singur din partea socialiștilor și democraților și doresc să-i mulțumesc doamnei comisar și mult succes în viitor de asemenea doamne președinte, tuturor membrilor, întregului personal, serviciilor de resort. Vă mulțumesc pentru eforturile în direcția construirii unei Europe mai bune. Vă mulțumesc. Mulțumim. Domnul Sfer, vă rog, aveți cuvântul. Zi. Zi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Așa se cuvine să iau și eu cuvântul Uh, chiar dacă sunt doar membru supleant al acestei uh, comisii. Uh, eu cred că această experiență a fost foarte importantă și pentru cariera mea. Aș dori să mulțumesc domnului Van Nistelrooy, pentru că ne-a motivat cu adevărat să ne implicăm și să punem osul la treabă. Aș dori să subliniez încă ceva foarte important pentru mine. Uh, nu numai uh, uh, că am lucrat foarte bine pe multe dosare, dar atmosfera a fost foarte plăcută. Au fost foarte multe tensiuni, dar, doamna președinte, dumneavoastră v-ați dat silința ca totul să funcționeze cât mai optim. Și cred că comisia noastră ar putea să fie numită și Comisia pentru Solidaritate Europeană, pentru că solidaritatea este până la urmă temelia Uniunii Europene. Și această Uh, distribuire a fondurilor de dezvoltare pentru regiunile care au atâta nevoie de acești bani nu este decât expresia uh, solidarității europene. Și noi Parlamentul European ne-am adus uh, contribuția în acest sens. Și de aceea aș dori să vă spun că mă mândresc cu faptul că în uh, acest mandat uh, am făcut parte din familia mea politică. Deci, încă o dată, mulțumesc tuturor și mai ales dumneavoastră, doamna președinte, pentru felul în care ne-ați condus. What I can say is only thank. Ce pot să vă spun eu? Numai mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru cuvintele frumoase, iar acum dau cuvântul doamnei comisar. Vă mulțumesc uh, din suflet pentru cuvintele frumoase și pentru amintirile frumoase pe care le-ați readus în discuție și de care v-am adus și eu aminte acum în ceea ce privește specializarea inteligentă și uh, de la audierea mea. Așa cum ați spus și dumneavoastră, mai e cale lungă de bătut uh, și voi încerca um, pe scurt să vă, răs- să vă răspund întrebărilor adresate fiindcă am lucrat împreună și sper că vom uh, lucra împreună și pe viitor pentru a transforma aceste idei în realitate. Domnule Van Miltenburg, așa cum am spus și în uh, prezentarea mea, sunt de acord cu dumneavoastră și eu sunt dezamăgită că nu vom ajunge la un acord înainte de alegerile europene. Aceasta era marea ambiție a președintelui Juncker și a mea și cred că ar fi fost foarte important pentru statele membre și pentru regiuni, pentru autoritățile de gestionare să, să se asigure că urmă, să fie asigurate că următoarea perioadă de programare nu va începe cu întârziere din cauza că pachetul, pachetul legislativ uh, s-ar fi adoptat cu întârziere, dar, în păcate, nu se va putea face acest lucru. Sper să avem un acord până la sfârșitul anului și unul dintre mesajele mele de mâine de la Consiliul de la București va fi să încurajăm, să încurajez statele membre să înregistreze progres în ceea ce privește negocierile cu privire la pachetul legislativ pentru ca dialogurile tripartite să poată începe imediat uh, după alegeri, deci odată ce se va alcătui nou Parlamentul European, asta este foarte important pentru noi, fiindcă, um, fiindcă dialogul tripartit a început târziu, nu din cauza comisiei, bineînțeles, comisia a făcut propunerea pe data de 2 mai și foarte important să avanseze lucrurile în ceea ce privește discuțiile uh, neoficiale cu privire la programele de pe teren, chiar și uh, chiar și vreau să vă spun că la comisie am început negocierile și discuțiile pentru noua program, perioadă de programare cu fiecare stat membru, deci noi mergem în paralel cu aplicarea actuale perioade de programare 2014-2020 în paralel, deci pregătim programele pentru 2021-2027, sperând că vom putea să plecăm, uh, să, pardon, să plătim facturile de la 1 uh, ianuarie 2021 când se va fi adoptat pachetul legislativ. Cum am spus, aceste discuții și schimburi vor continua privind uh, diverse chestiuni, prin, printre care cele ridicate de dumneavoastră în discuții, cele 5, bineînțeles, e o luptă pentru propunerea comisiei. Acest lucru este foarte clar. Dar, în egală măsură, suntem gata uh, să acceptăm și să discutăm orice fel de sugestie care ar veni din partea Parlamentului European sau din partea statelor membre. Deci, ehm, sper că v-am eh, răspuns eh, dumneavoastră, doamne eh, Damato, domnule Valtenburg, în ceea ce privește faptul că propunerea noastră este în mâna Parlamentului European acum și a Consiliului ca colegiuitori dar uh, suntem gata să ne aducem contribuția cu, cu explicații, bineînțeles, uh, cu, cu sugestii constructive pentru a ajunge la un compromis. Consider că este foarte important acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult uh, și uh, uh președinților de liderilor regionali din uh, țările dumneavoastră președinților de regiune care fac o treabă extraordinară la Comitetul Regiunilor. Vă rog să le transmiteți aceste felicitări și am reușit să avem o alianță strânsă între Parlament, Comisie și Comitetul Regiunilor pentru a ne putea concretiza propunerile noastre în ceea ce privește comunicarea, despre care s-a vorbit aici, într-adevăr, trebuie să ajungem la fiecare cetățean. Uniunea Europeană este un proiect european, nu se referă la noi, la cei de la Bruxelles sau la sau la Bruxelles în sine, proiectul se referă la fiecare stat membru, la fiecare regiune, fiecare municipalitate, fiecare cetățean al Uniunii Europene. Eu am încercat să vizitez cât mai mult regiuni cu putință proiecte europene să le arăt cetățenilor că modernizarea spitalelor, de pildă, sau a șoselelor, a centrelor de cercetare, se face prin intermediul solidarității europene. Poate aș fi putut să fac mai mult, bineînțeles. Trebuia totuși să rămân și aici, să vin la Parlament, de pildă. Și am făcut tot ce am putut. Tot ce am putut eu, în felul meu. Oricum vreau să vă mulțumesc tuturor și pentru cuvintele dumneavoastră frumoase. Și, așa cum a spus și doamna președinte, am uh, realizat multe, dar cel mai important uh, este ce uh, cel mai important este moștenirea pe care o lăsați dumneavoastră până la urmă și aceasta este un punct de plecare bun pentru următoarea Comisie Regii pentru că se permite să clădească viitorul politicii de coeziune alături de noua Comisie Europeană. Nu o să mă întind prea mult, vreau să mă mulțumesc încă o dată și sper să ne revedem după alegeri. Și vă urez toate cele bune dumneavoastră și familiilor dumneavoastră și țărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you, Commissioner. Mulțumesc, doamna comisar. Încheiem acum uh, discuția privind aceste puncte de ordine de zi. Și mai am un punct uh, diverse. Mai aveți ceva la diverse? Domnul Val aveți cuvântul. Dar nu... Tradițiile noastre sunt importante și vreau să adresez o întrebare. Programele pilot pentru anul viitor vor, uh, vor fi pre, preluate de Comisia Europeană? Da, toate programele pilot se vor transfera. Vor ajunge la Comisia pentru Bugete și la Comisie. Deci dacă Comisia vrea să spună ceva, vreți să spuneți ceva? Am uitat să mulțumesc și serviciilor mele din, de la Comisia Europeană, începând cu Walter de Fav și Marla Metten și DG Regio. Sunt foarte onorată să le mulțumesc pentru toată munca pe care au depus-o și pentru cooperarea foarte strânsă între Parlament și serviciile noastre. Fără ei n-am uh, știi ce să facem uneori? Vreau să mulțumesc și tuturor grupurilor politice din Parlamentul European și serviciilor Parlamentului European. Și, bineînțeles, e datoria mea să mulțumesc și comisiei. Vă mulțumesc. Ok, thank you. Mulțumesc și eu. Am încheiat și cu diverse. Când când voi uh, vedea punctul divers, îmi voi aminti de domnul Van Nistelrooy. Am încheiat de deci, ședința astăzi și vom avea un uh, scurt eveniment de socializare, să bem un pahar de vin uh, și niște băuturi răcoritoare aici, în sala de reuniune. Și e alături de doamna comisar, eu alături de doamna comisar. Vom avea și o scurtă conferință de presă în fața sălii. Vă mulțumesc încă o dată.